Haideți să terminăm explicațiile de vot, dragi colegi. Trecem acum la raportul doamnei Clas. Și are cuvântul doamna Roitova timp de un minut. Paní předsedkyně, vítám kompromis, který přiměje vlády... Mulțumesc, domnule președinte, doamna președinte. Apreciez compromisul care a fost obținut în ceea ce privește utilizarea pesticidelor putem să ținem seama de faptul că pesticidele au un efect asupra uh, apelor freatice și reprezintă o chestiune deosebit de importantă din punct de vedere al sănătății. Mulțumesc. Are cuvântul doamna McGuinness. Un minut. Mulțumesc, președinte. Pot să vă spun că am votat în favoarea acestui compromis pentru că, într-adevăr, trebuie să avem o utilizare durabilă a pesticidelor și cred că problema adevărată, reală, este faptul că există diferite reguli de utilizare a acestor pesticide de la, diferite de la o țară la altă și uh, de aceea e nevoie de o supraveghere foarte strictă pentru a obține o utilizare durabilă a acestor pesticide. Însă nu toate țările fac acest lucru. De aceea această legislație va face în așa fel încât să avem aceleași standarde de utilizare pe teritoriul întregii Uniunii Europene. Și e un lucru bun atât pentru cei care se ocupă de, de recolte, cât și uh, pentru cetățeni. Și doresc să mulțumesc raportoare și să o felicit pentru munca depusă. Madame Doyle. Are cuvântul doamna Doyle. Madam President, uh doamnă președinte și eu la rândul meu am susținut acest vot. Este clar că avem nevoie de regulamente foarte clare în ceea ce privește utilizarea pesticidelor. Acest lucru nu poate fi contestat. Am avut o dezbatere destul de aprinsă cu privire la riscurile pe care le prezintă aceste pesticide și um, cred că ar trebui să vedem și modul în care aceste pesticide sunt lansate pe piață și e nevoie de anumite regulamente care deocamdată, dacă există, sunt ignorate. Trebuie să respectăm și să protejăm mediul și trebuie să respectăm și să protejăm sănătatea consumatorilor. Trebuie să vedem unde anume se situează problema, dacă există echipamentele de protecție necesare, modul în care aceste pesticide sunt utilizate, etc., etc. Uh, avem nevoie de un management foarte atent în ceea ce privește recoltele noastre și modul în care utilizăm pesticidele. Și în fond și la urma urmei, aceste uh, substanțe vor fi utilizate în mod rațional de către fermieri. Mulțumesc! Trecem acum la raportul uh, doamnei Breyer cu privire la produse fitofarmaceutice. Are cuvântul doamna Roito. Reagovat la și plenární discuze. Doamnă președinte, să răspund acum la faptul că am sprijinit acest regulament pentru că eu consider că este un instrument care ne va permite alternative mai sigure. Un pas pozitiv înainte este reprezentat de recunoașterea reciprocă în funcție de regiuni și zone geografice. Apoi, stabilirea unei liste de substanțe carcinogene, genotoxice, substanțe cu uh, efecte neurotoxice, Procentajul pare destul de scăzut, dar vreau să vă reamintesc faptul că uh, și aceste produse trebuie să respecte cerințele stricte. De asemenea, am vrut să explic și alte rapoarte care deja au fost finalizate. N-am să o fac acum, dar veți primi notele explicative în scris. Doamna Wallis. Mulțumesc, doamnă președinte. O mărturisire Niciodată nu mi-a plăcut mazărea încă de copil, însă am ghinionul de a reprezenta cea, zona cu cea mai mare producție de mazăre din Regatul Unit și am probleme cu raportul Breuer din acest caz. Sunt de acord cu obiectivele acestui raport, cu scopul de a promova sănătatea mediului, sănătatea noastră ca persoane. Dar Făcând acest lucru, amenințăm o zonă agricolă mare din uh, regiunea de unde vin. M-am abținut după mare eforturi, dar vreau să subliniez că procedura legislativă în acest uh, um, sens a fost defectuoasă. Am avut informații conflictuale uh, și cred că alături de mulți colegi am fi apreciat posibilitatea unei a treia lecturi, a unei proceduri de conciliere pentru a ne asigura că am protejat toate părțile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu găsesc că este o decizie dificilă. Am avut sentimentul că raportul în general a fost bine echilibrat, a încercat să creeze un nivel ridicat de protecție pentru sănătatea umană, animalieră și pentru mediul înconjurător. Dar sunt ușor îngrijorată cu anumite decizii care ar putea să fie luate privind anumite substanțe care uh, ar putea fi uh, apreciate ca fiind deosebite periculoase sau nu, atâta timp cât nu dispunem de date științifice legate de gradul de periculozitate al acestor substanțe și eu cred că asemenea studii sunt necesare. În momentul în care se elaborează mm, asemenea reglementări legale, cred că trebuie să dispunem de uh, asemenea informații și cred că este un defect general în legătură cu modul în care operăm noi. Sigur, există riscuri, dar deciziile trebuie să se bazeze pe evidențe. Mi-aș dori ceva mai multă evidență și în acest domeniu. Doamna Gil. Mulțumesc, doamna președintă utilizarea eficientă a pesticidelor a devenit o necesitate. Bineînțeles că și mediul înconjurător și sănătatea trebuie să fie protejate, dar trebuie să vedem care sunt necesitățile consumatorilor și producătorilor în același timp pentru a crea un echilibru. Eu nu am putut să susțin anumite puncte de vedere exprimate în raportul Braer. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu reprezentanții agricultorilor, ai producătorilor și toți aveau temeri în legătură cu aplicarea anumitor cerințe din acest raport uh, și efectele negative asupra um, culturilor și recoltelor inclusiv asupra prețurilor alimentelor. Eu cred că Uh, trebuie să ne gândim atunci când introducem măsuri care ar putea să aibă și asemenea efecte adverse asupra recoltei. Trebuie să avem studii de impact. McGuinness. Doamna McGuinness. Madam President, um... Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, a fost un dosar foarte, foarte greu de realizat și în ceea ce privește mazărea, puteți să vă imaginați, dacă noastră aveți probleme, vă dați seama ce probleme sunt în Irlanda cu asta. Dar, pe ansamblu, eu cred că am reușit să obținem o propunere mult mai bună decât versiunea originală pe care am avut-o inițial pe masa de discuție și am contribuit la asta. Dacă îmi dați voi, aș spune câteva cuvinte. Câteva elemente cheie. Cred că ne aflăm acum într-o poziție uh, în care uh, fermierii trebuie să facă un lobby pentru a obține produse alternative față de aceste pesticide, în așa fel încât să își poată continua producția. Și cred că uh, vor trebui să insiste asupra acestui lucru. Apoi, în ceea ce privește importurile de uh, alimente, Comisia trebuie să țină seama de îngrijorările uh, fermierilor din Uniunea Europeană, pentru că există o interdicție în ceea ce privește utilizarea anumitor produse și trebuie să explicăm acest lucru în așa fel încât să avem fermierii, fermierii de partea noastră. Mulțumesc, are cuvântul domnul Mot. Thank you, Madam Speaker. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat împotrivă pentru că propunerea a fost oarecum asumată pe nedrept de uh, comisarii și comitetele de mediu, comisiile de mediu. S-a vorbit despre standardizare și totuși aici avem, noi trăim într-o uniune în diversitate și dacă este un domeniu în care e nevoie de bună judecată și diversitate, este acesta de care vorbim. Subiectul, în esență, este una, unul agricol, însă comisarul danez al agriculturii nu a participat deloc și asta este foarte rău și știu că se datorează unui conflict de interese, dat fiind că danezii nu uh, prelucrează apa potabilă după ce ea este extrasă din sol. Fermierii din regiunea mea se consideră ignorați și insultați de faptul că se fac niște presupuneri în acest document și se spune că ei nu știu ce să facă și trebuie să li se spună. Deci ați mai adăugat încă un grup la uh, grupul de oameni care urăsc intervenția Uniunii Europene în Regatul Unit. Doamna doi, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. S-au făcut uh, uh, presupuneri exagerate în acest raport. A fost foarte dificil să separăm între adevăr și ficțiune în ceea ce privește votul. Înțeleg preocupările care există în anumite um, industrii, dar am fost abordată de mulți fermieri irlandezi în vederea unui compromis. Într-adevăr, există îmbunătățiri care trebuie să fie sprijinite de noi. Am fost pentru vot, pentru că cel mai rău, după părerea mea, ar fi ca acest raport să ajungă la conciliere. conciliere. Este important că există această plasă de siguranță de 5 ani și, uh, de asemenea, interval în care industria chimică și agrochimică poate căuta uh, noi soluții. Domnul Kamal, acum. Mulțumesc, doamnă președinte când ne gândim uh, la proiecte europene, trebuie să avem o anumită dialectică. Vorbim de democrație și totuși ignorăm voința oamenilor exprimată prin referendum. Vorbim despre siguranța alimentară și votăm pentru un raport care poate submina producția alimentară în UE. Vorbim despre a ajuta pe fermierii din țările sărace și totuși, ca urmare acestui vot, eh, vor fi interzise importurile de la fermieri care folosesc pesticide acum interzise în Uniunea Europeană. Vreau să fac un apel la colegii din Parlament, la Comisia Europeană. Vă rog, dați-ne voie pe viitor să ne gândim și la consecințele, poate neoficiale, ale eh, deciziilor noastre sunt de acord cu doamna Wallis că ar trebui să existe o a treia lectură. Sunt de actor, acord că am trecut foarte repede și că nu s-a făcut o suficientă evaluare a impactului în mod științific. Trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se va mai repeta. Domnul Heaton Harris. Mulțumesc, doamnă președinte. Încerc să subminez acest compromis uh, prin poziția mea și voi spune de ce. Vă voi uh, citi o scrisoare pe care am primit-o din partea lui James McBride, uh, din care este circumscripția mea. El a spus că eu am fost implicat în publicitatea pentru produsele care stimulează recolta și uh, știu foarte bine că produsele care au fost folosite nu au creat niciun fel de prejudiciu mediului sau sănătății umane uh, dar uh, ceea ce în clipa de față se decide în ce privește fungicidele de pildă nu se bazează pe studii științifice și am primit de la sute de alte persoane rânduri asemănătoare uh, pot să vă citesc pe toți în clipa de față. Sunt sute de nume și eu cred că toate acestea, de fapt, subminează compromisul. Doamna Sinod, ultima pe lista noastră. Acum că s-a deschis acest uh, S-a închis acest vot. Aș vrea să mă refer asupra unui lucru care a făcut obiectul dezbaterii noastre, inclusiv a, în discuția noastră cu comitetul. O neîncredere um, vis-a-vis -vis de activitatea agriculturilor. Noi, agricultorilor, noi îi percepem ca și când ar fi dușmani ai mediului. Or, uh, datorită experienței mele, uh, pot spune că există preocupări ale acestor oameni ca mediul să fie păstrat curat și productiv. Acesta este uh, intenția lor, uh, alimentele sunt uh, bune pentru sănătatea umană, uh, Aceasta este preocuparea noastră. Deci eu vă invit să avem încredere în um, fermierii noștri, pentru că pe baza experienței de care ei dispun vor proteja mediul și aceasta trebuie să fie politica Uniunii Europene. Ne vom relua activitatea la ora 15 în legătură cu raportul domnului Coeliu privind elementele de securitate și elementele biometrice integrate. În clipa de față suspendăm ședința.